doamna Angelica Boris, președinta Uniunii Polonezilor din Belarus și domnul Alexander Milinkevici, câștigătorul premiului Saharov, acordat de, decernat de Parlamentul European în 2006. Liderul opoziției democratice din Belarus. Białoruś niestety znów znalazła się w czołówkach gazy. Din nefericire, Belarusul iar, iar s-a aflat pe prima pagină a ziarelor din cauza represiunii împotriva ONG-urilor. Parlamentul European va apăra valorile ce stau la bază și va condamna toate regimurile care persecută democrațiile, organizațiile democratice doar pentru că au păreri diferite minutele întâlnirii și textul adoptat pe data de 11 februarie